ca țările europene să respecte procentul de 0,7% pe care îl respectăm noi în Suedia. Știți că am uh, prezentat niște priorități în ceea ce privește asistența externă. Dorim un buget modern, responsabil și mai echilibrat. Trebuie să cooperăm mai mult uh, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, să luptăm împotriva benzilor Uh, grupurilor criminale și împotriva violenței împotriva copiilor și a femeilor. Mă refer la abuzurile sexuale, la încălcarea drepturilor uh, reproductive și așa mai departe. Trebuie să facem mai mult pentru climă și să ne ocupăm de problemele care sunt importante pentru noi, dar să nu facem pași înapoi. Noi suntem un actor um, umanitar și umanist, iar în contextul crizei foarte mulți oameni își părăsesc țara. A venit vremea să trecem la acțiune nu mai avem decât 10 ani uh, în conformitate cu uh, indicatorii de durabilitate um, a Națiunilor Unite. Deci nu avem mult timp pentru a trece la, măs- la acțiune. Mulțumesc, domnul Howard. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Două dintre prioritățile pentru bugetul 2020 de această parte a Parlamentului vizează urgențele și viitorul cetățenilor europeni. Cred cu toată tăria că nu politicienii, ci oamenii de știință și inginerii sunt aceia care vor permite trecerea către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Dacă va fi să realizăm aceste progrese, trebuie să existe și instrumentele necesare. Investițiile noastre în cercetare și știință sunt instrumentele noastre și trebuie să le ascuțim prin acest buget a venit momentul să ținem seama de faptul că schimbările economice afectează foarte mult pe oameni și în acest moment este inacceptabil, este o nebunie să reduci bugetul pentru combaterea șomajului, care reprezintă o problemă atât de gravă în atât de multe părți ale Uniunii Europene. Totuși, abordarea Consiliului este incoerentă. O reducere mm, orizontală Uh, a bugetului, a, a, mm, uh, fondurilor alocate, este împotriva propriilor uh, obiective ale Consiliului. Cifre mai mari ar permite Uniunii Europene să răspundă provocărilor celor mai mari și aceste provocări nu se opresc la frontieră. Vă mulțumesc, stimate coleg. Am, aj- am ajuns la intervențiile spontane. Doi colegi au manifestat interesul să ia cuvântul. Domnul Mavridas este primul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În uh, această dimineață, la CEDO, uh, comisarul responsabil pentru drepturile uh, omului a Consiliului Europei a Uh, prezentat uh, dovezile în uh, sensul unei justiții care nu este echitabilă. S-a discutat despre um, intervențiile externe. Și aceste afirmații sunt aliniate cu părerea statelor membre vis-a-vis -vis de garantarea libertății religioase, de exemplu, în Bulgaria sau în uh, partea ocupată a Ciprului, din nordul uh, Ciprului. Zone unde ajung milioane de euro de la bugetul european și sunt sigur că dacă cetățenii europeni s-ar putea pronunța pe marginea acestor chestiuni, uh, ar spune un nu răsunător. Mulțumesc! Domnul, doamna Tomasic are acum cuvântul gospođo predsjedavajuća u predrecesijsko vrijeme s javnom potrošnjom. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important să fim atenți acum cu cum cheltuim banii contribuabilului pentru a ne pregăti pentru criza care ne paște, așa cum arată și cetinirea creșterii economice în toată Europa. Că alocăm 21% din uh, bugetul uh, total propus pentru 2020 schimbărilor climatice, bani ce vor fi folosiți pentru politici publice costisitoare, înseamnă că n-am învățat nimic de pe urma ultimei crize economice care a devastat Europa și a creat această breșă uriașă între nord și sud. Trebuie să avem grijă de planeta noastră, e adevărat, dar uh, trebuie să o facem în parteneriat cu sectorul privat, creând un climat pozitiv uh, pentru antreprenoriat și inovare și nu să uh, finanțăm uh, programe publice cu efecte uh, îndoielnice. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai avem puțin timp. Um, domnul Hatten are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Continentul acesta are față de Statele Unite ale Americii și față de NATO în special o mare datorie de recunoștință. S-a tot auzit vorbindu-se despre alocările bugetare pentru 2020 și 2021 până în 2027, viitorul CFM. Și printre aceste alocări financiare se află o cifră de 21 de miliarde pentru o forță de frontieră a Uniunii Europene. Mie mi se pare incredibil că într-un moment în care uh, Uh, cu excepția Regatului Unit, uh, a Greciei și poate a una, una, două alte țări, uh, majoritatea statelor Uniunii Europene nu își îndeplinesc angajamentele față de NATO. Eu cred că instituția noastră trebuie să susțină respectarea angajamentelor de contribuție la bugetul NATO înainte de a ne gândi la crearea unei forțe armate a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Dăm cuvântul acum domnului Tilikainen, domn, în numele Consiliului. Doamnă președintă, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru acest schimb de, op- de opinii interesant și rodnic. Mi-am notat, mi-am umplut mai multe pagini cu notițe pe urma intervențiilor dumneavoastră și cred că dezbaterea din această seară ne-a arătat că există o divergență de opinii pe marginea anumitor puncte, însă majoritatea dintre noi avem un obiectiv comun, un buget robust pentru anul 2020. Voi aștepta acum adoptarea poziției Parlamentului European privind uh, bugetul pe anul 2020. Aceasta va fi uh, punctul de plecare pentru a negocia acordul final în uh, luna noiembrie. Știm că putem să ne bazăm pe Comisia Europeană pentru a fi un mediator onest în găsirea unei uh, soluții uh, echilibrate. Europa în întregimea sa are nevoie de un buget care să răspundă nevoilor propriilor cetățeni, adică să prevedem cheltuieli necesare. În același timp, să ținem uh, cont de faptul că povara pentru contribuabil uh, să fie una cât mai redusă. Am încredere că um, prin angajamentul Parlamentului European, al Comisiei și al nostru vom reuși să găsim un acord uh, la momentul uh, potrivit. Și vă mulțumesc din nou pentru atenția dumneavoastră și pentru inter- intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule ministru. S-a încheiat această dezbatere. Și trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, declarația ale Consiliului și Comisiei privind importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei. Are cuvântul în numele Consiliului doamna ministru Tupurainen. herzlich willkommen frau ministerin! bine ați venit doamnă ministru aveți cuvântul. mulțumesc doamnă președintă stimați membri ai Parlamentului European. Subiectul discuției de astăzi ne face să ne gândim la lecțiile pe care le putem trage din istorie. Regimurile totalitare din Uniunea Europeană din ultimul că, uh, din, din ultima sută de ani rămân un capitol uh, sumbru al istoriei noastre. Memoria istorică nu e doar despre a ne aminti, ci de a ține memoria trează, așa încât să nu ne permitem să uităm de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dacă e să înțelegem de plin prezentul și să putem crea un viitor mai bun, este crucial să înțelegem lecțiile trecutului. Pentru a cita din George Santanea, cei care nu-și pot aduce aminte de trecut sunt condamnați să-l repete. Filosoful spaniol a spus aceste cuvinte. Uniunea Europeană se bazează pe valori comune, respectarea demnității umane, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Valorile acestea sunt elementele centrale ale unei societăți democratice și reprezintă fundația însăși a proiectului nostru european valorile noastre comune ne-a permis să ne bucurăm de cea mai lungă perioadă de pace din istoria Europei. Din fericire, tânăra generație n-a avut de suferit uh, sub un regim totalitar, dar există riscuri pe care există riscul să luăm de bune pentru totdeauna aceste valori comune și principii pe care ne bazăm. Statul de drept, în special, se află printre prioritățile principale ale uh, subiectelor uh, cărora președinția noastră le acordă o atenție deosebită și au o, o valoare uh, simbolică extraordinară. Este importantă pentru politicile Uniunii Europene. Sunt valori comune care, uh, ne, care sunt în avantajul nostru al tuturor. Trebuie ca societatea civilă și cetățenii noștri să poată crea o uniune a valorilor pentru toți. Și mă gândesc acum la imaginea unei uh, grădini cu flori frumoase, cu copaci uh, foarte frumoși o societate organizată, bazată pe drepturile omului și pe statul de drept, este ca o astfel de grădină. Potrivit unui filosof american, ordinea naturală este ca o junglă și, așa cum se întâmplă într-o grădină, și statul de drept trebuie în permanență uh, îngrijit. Altminteri, crește, uh, cresc plantele sălbatice din nou. Deci trebuie să ne gândim la principiile noastre cheie, care nu trebuie manipulate și încălcate. Ele permit cetățenilor noștri să urmărească cu multă atenție acțiunile pe care le întreprinde Uniunea Europeană. În același timp, cunoștințele despre diversitate, tradiție uh, în Uniunea Europeană promovează respect, uh, cooperare, înțelegere, ceea ce la rândul său uh, întărește sentimentul apartenenței. Săptămâna trecută, președinția a organizat la Helsinki o conferință pentru, organi- pentru modul în care să asigurăm interacțiune corectă între democrație, drepturile fundamentale și statul de drept. Și uh, consensul participanților a fost acela că respectarea uh, Uh, statului de drept uh, întărește societatea noastră și pe plan intern și pe plan extern și încălcarea acestuia uh, o vulnerabilizează. În momentul de fază, societatea deschisă poate să se afle în fața unor riscuri de pe urma radicalizării, a dezinformării, a radicalizării și așa mai departe. Deci, să fim atenți la glasul uh, vocilor uh, naționaliste și populiste, care poate să sune atrăgător. Ele discreditează instituțiile noastre democratice și autoritatea noastră. Pagubele pe care le facem în populismul societăților noastre se bazează pe o strategie divide timpera. Împart uh, societățile în oameni buni și oameni răi, și îi divizează, subminând dezbaterea politică, radicalizarea și extremismul, putând astfel câștiga teren. Trebuie cu toții să ne accelerăm eforturile pentru a combate intoleranța, rasismul și xenofobia. Doamnelor și domnilor, Europa a plătit deja un preț uriaș pentru fenomenul acesta în trecut. Experiența a două războaie mondiale ne-a învățat să nu ne concentrăm pe diferențe, ci să creăm un spațiu comun în care să putem trăi, învăța și lucra. Societățile noastre au învățat de-a lungul generațiilor valori cum sunt inclusivitatea și toleranța. Desigur, nu trebuie să uităm nici de rolul important al educației, să învățăm pe copiii noștri uh, reziliența democratică, toleranța, gândirea critică și mm, competențe de soluționare a litigilor. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea să închei prin a pune accentul pe faptul că Uniunea Europeană trebuie să învețe din lecțiile trecutului și nu trebuie să uh, repete greșelile trecutului atunci când făurește viitorul de mâine. Prin efortul nostru comun de protejare a bazei valorilor noastre, protejăm în același timp fundația temelia societății noastre, pacea, stabilitatea, securitatea, democrația și prosperitatea. În același timp, contribuim la Uniunea mai rezilientă și durabilă. Președ... Moto... Motoul președinției noastre spune uh, o Europa durabilă, un viitor durabil. Aceasta este Uniunea în care vrem să trăim noi și în care vrem să trăiască generațiile viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri uh, adecvate și pentru atenția dumneavoastră. Comisar. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră. Dau cuvântul acum uh, domnului comisar Avramopoulos în numele Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi. Mă bucur foarte mult uh, că a avut loc această dezbatere, fiindcă momentul este oportun pentru a discuta importanța istoriei noastre comune înspre crearea unui viitor comun. Înainte ă, și după alegerile europene, s-a discutat foarte mult despre ce înseamnă Uniunea Europeană, ce este Uniunea Europeană și ce înseamnă acest concept pentru cetățenii noștri. Uniunea Europeană nu este doar un concept însă este este proiectul uh, legal, economic și social cel mai mare și mai tangibil care ne afectează viața de zi cu zi. Astăzi putem călători liber uh, dintr-o țară în, în alta. Poți da telefoane în roaming fără să plătești mai mult și putem să studiem la universitate într-un alt stat membru, iar uh, creditele sunt apoi recunoscute. Și toate astea au fost posibile de către Uniunea, au fost făcute posibile de către Uniunea Europeană. Și pentru a aprecia, într-adevăr, aceste libertăți și aceste uh, șanse, trebuie să înțelegem de unde vin ele. Trebuie să ne amintim în continuare, să ne păstrăm memoria. Aceste lucruri pe care le-am dobândit uh, nu ne-au picat în poală. Le-am, am luptat din greu pentru ele. Anul acesta se aniversează 30 de ani de la căderea zidului Berlinului și peste 60 de ani de la înființarea um, pieței uh, comune și a Uniunii noastre comune. Această Uniune a fost uh, clădită pe, în cenușa care a rămas uh, pe continentul european de după ce s-a întâmplat acum 80 de ani acest capitol uh, sumbru în Uniunea Europeană. Semnarea pactului Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și Uniunea uh, Sovietică pe 23 august 1939 uh, a scindat continentul nostru și a adus suferință multor cetățeni europeni sub regimul totalitare. Astăzi avem foarte multe libertăți, să putem să călătorim fără niciun fel de graniță, să scriem, să vorbim, să protestăm, să uh, urmăm orice pro- profesie și uh, aceste libertăți, aceste drepturi au fost uh, dobândite cu ajutorul unei generații care a asistat uh, la ravagile războiului și a uh, suferit îngrozitoarele sale consecințe. Să nu uităm că faptul că noi uh, trăim și am crescut în Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, noi suntem acum singura generație care nu a cunoscut războiul. Trebuie să, să oferim în continuare omagiu um, situației <clears throat> grele și greutăților prin care au trecut uh, strămoșii noștri și generațiile anterioare. Iar pe eforturile lor s-a clădit democrația europeană. Să nu considerăm că, să nu uităm acest lucru. În ultimii ani, unele provocări au umbrit Europa. Criza financiară, migrația, terorismul, campanii de dezinformare în jurul alegerilor, Brexitul și, și altele. Cetățenii noștri sunt îngrijorați pe bună dreptate. Din păcate, aceste provocări sunt un pretext. Le uh, dau apă la moară naționaliștilor și euroscepticilor și aceștia spun că uh, trebuie să ne închidem granițele ca să ne apărăm. Asta este o abordare naivă, irresponsabilă și chiar periculoasă. Dacă am învățat un lucru din trecut, din trecutul apropiat sau mai puțin apropiat, ar trebui să fie faptul că numai împreună putem să facem, acest, facem față acestor provocări dacă avem încredere unii în alții. Uniunea Europeană nu s-a clădit uh, pe izolare și pe o atitudine de noi împotriva lor sau, sau uh, pe supraviețuirea celui mai puternic, ci pe baza solidarității, pe uh, baza conlucrării, a partajării responsabilităților și uh, pe grija pe care am avut-o întotdeauna pentru cei mai vulnerabili, pentru cei mai slabi. Și acum, mai mult decât întotdeauna, trebuie să nu uităm acest, aceste lecții ale trecutului. Fiindcă dacă ignorăm istoria, riscăm să se repete greșelile trecutului. Iată de ce trebuie să uh, stimulăm activități care păstrează memoria uh, vie pentru a putea să depășim trecutul și să clădim împreună viitorul. Asta nu ar trebui să pericliteze niciodată propria noastră țară sau comunitate, bineînțeles. Putem să fim în același timp patrioți și europeni, pro-europeni. Iată de ce ar trebui să încercăm întotdeauna să întindem uh, mâna către ceilalți, pentru că diversitatea este un bun comun. Doar prin acțiuni europene comune putem să facem față problemelor existente și, a, și, a, și provocărilor existente și mai, și mai important să sprijinim uh, casa noastră europeană și să ne consolidăm casa noastră europeană. Dar asta nu trebuie să vină neapărat de la guverne întotdeauna. Noi vrem să dăm mai multe drepturi și putere cetățenilor noștri și societății pentru a se implica. Comisia Europeană a fost vârf de lance uh, cu programul Europa pentru cetățeni, care promovează pacea, valorile europene și bunăstarea tuturor. Pentru prima dată a fost uh, înființată aceasta în 2004 pentru a aduce pe cetățenii mai aproape de Uniunea Europeană și oferă finanțare proiectelor uh, pe teren prin care cetățenii pot să reflecteze la trecut și să participe la clădirea viitorului, să se implice. Memoria este, un, memoria este una dintre dimensiunile programului și se sprijină inițiative pentru care, care fac pe oameni să se gândească la cauzele regimurilor totalitare și să uh, comemoreze momente de referință în uh, istoria modernă a Europei. Conștientizarea istoriei comune și a valorilor noastre comune reprezintă un element critic. Proiectele acestea încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea pentru a putea să depășim trecutul și să clădim împreună viitorul. 100.000 de, de cetățeni sunt implicați direct în fiecare an în aceste proiecte de uh, ale memoriei europene. În 2019 s-au ales 45 de proiecte care vor beneficia uh, de, de sprijin financiar de 3 milioane de euro. A, prioritățile acestor proiecte vor fi participarea socială în cadrul uh, Uh, regimului totalitare, uh, combaterea homofobiei, uh, antițiganismului și așa mai departe, rasismului și așa mai departe, toleranța, deschiderea și accesul la Uniunea Europeană. Și vor comemora în egală măsură momente de cotitură istorice importante din istoria europeană, cum ar fi Tratatul de Pace din 1919, care a pus capăt primului război mondial. Memorialul Shoah, un proiect din 2018, uh, de pildă, este un exemplu în acest sens. Datorită acestor granturi, Europa pentru cetățeni a evoluat și a devenit uh, o rețea europeană de referință în ceea ce privește Holocaustul și alte cazuri de genocid. Iar acest memorial uh, primește 250.000 de vizitatori anual. Iar esența programului nostru este conectarea cetățenilor. De pildă, în, la începutul lunii aprilie din anul acesta am organizat un uh, eveniment la uh, nivel înalt Europa istoriei etc. Și uh, am avut participanți de, din rândul publicului și participanți la nivel înalt, iar uh, împreună cu doamna comisar uh, Iurova am uh, discutat cu ei despre subiecte importante pentru cetățeni la nivel european, printre care diversitatea, um, amintirilor în Uniunea Europeană. Unele țări um, au uh, avut o oarecare, o, o experiență specifică în ceea ce este colonialismul sau regimurile totalitare. Dar nu există un adevăr unic în ceea ce privește experiența unui individ sau a unei comunități. Iar întrebarea care se pune este cum putem să împăcăm aceste amintiri diferite, cum putem să clădim pe baza acestei diversități și să facem în așa fel încât să devină un, uh, un pilon de sprijin al Uniunii Europene. Cred că memoria istorică europeană reprezintă, rămâne o prioritate pentru Comisia Europeană, iar în 2018 am propus un nou instrument, Fondul pentru Justiție, uh, Drepturi și Valori. Acest fond va fi folosit pentru programe de justiție și pentru programe, de egalitate de, și drepturile al cetățenilor iar finanțarea va, for, va sprijini în viitoare programe de, ale memoriei europene și se va garanta continuarea activităților din, uh, din, din programele Europa pentru cetățeni. Se va spori și potențialul Uniunii Europene pentru a promova drepturile în Uniunea Europeană și valorile europene, încurajând implicarea tuturor cetățenilor în toate aspectele vieților, permitându le să participe la construcția și consolidarea unei uh, Europe mai aproape de cetățeni și mai unită. Comisia și eu însumi suntem în continuare angajați către o politică de valori și responsabilitate istorică. Fiindcă numai așa, toți europenii, uh, lideri, partii politici și așa mai departe, numai așa uh, vom putea merge împreună pe viitor către un viitor comun. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare o discuție care, se, care promite a fi foarte interesantă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Începem, drept urmare, dezbaterea. Are cuvântul domnul Iucneviciene, un minut și jumătate din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, și voi continua în lituanian. Ir jos protocolei, protokolai, kuriais Pactul Molotov-Ribbentrop cu protocoalele sale secrete au permis naziștilor și comuniștilor să își împartă Europa. Al doilea război mondial a provocat uh, suferințe incredibile, tragedia Holocaustului, deportările, gulagul. Eu m-am născut într-o Lituanie ocupată la vremea aceea, nu mi-aș fi închipuit niciodată că într-o zi voi, mă voi afla în acest hemiciclu în calitate de membru al acestui parlament. Istoria mea personală uh, demonstrează că extinderea Uniunii Europene și a NATO au reușit să șteargă foarte eficient uh, liniile de demarcație pe care le trasaseră tiranii. Însă, la atâția ani după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, resimțim în continuare efectele sale nefaste, pentru că Kremlinul încearcă să mențină uh, sub uh, influența sa Moldova, Georgia și Ucraina și Kremlinul încurajează cultul stalinist și răspândește minciuni în continuare. Europa a devenit o adevărată țintă a războaielor uh, de dezinformare. Istoria a devenit un instrument de, uh, care permite răspândirea minciunilor. Este și motivul pentru care rezoluția de care vorbim vizează uh, nu neapărat doar trecutul, ci mai ales viitorul pentru a ne asigura că această istorie negativă nu se va repeta și că niciodată nu vom mai avea să ne, a ne confrunta cu astfel de probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna uh, Blinkeviciuta, în numele da. Gerbeamă ministre! Mulțumesc, Doamna ministru, stimați colegi. Memoria istorică este la temelia identității noastre, atât europene cât și naționale. Cu toții avem istorii naționale unice, dar în calitatea noastră de europeni suntem uniți în aceeași istorie europeană. O istorie care a cunoscut război, războaie sângeroase, milioane de victime, regimurile fascist, comunist, cu ocupanți care de fiecare dată au încercat să elimine memoria și identitatea naționale. Eu vin dintr-o țară care a cunoscut în istoria sa deportări în masă, ocupație, gulagurile Siberiei. Discuția de astăzi ne permite să ne reamintim că istoria nu trebuie considerată ca ruda săracă. Trebuie să ne opunem încercărilor de a se glorifica actele regimurilor fasciste și comuniste și în același timp uh, să, să rezistăm la orice tentativă de minimalizare a crimelor acestor regimuri. Trebuie să combatem orice formă de propagandă și de toleranță, de ură. Zilele memoriei europene trebuie să fie mai vizibile pentru a ne reaminti prețul pe care l-am plătit pentru pace și democrație. Dragi colegi, suntem puternici doar uniți. Păstrarea, menținerea memoriei Uniunii Europene și transmiterea sa către generațiile viitoare este de datoria noastră. Vă mulțumesc. Continuăm. Are cuvântul domnul Simeșca, în numele grupului Renew Europe, două minute. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar pentru prezență. Într-adevăr, Europa nu, nu va avea un viitor dacă nu o să ne aducem de cele mai întunecate ore ale istoriei sale, una dintre acestea fiind reprezentată de semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, care poate a fost uh, unul din cele mai brutale acte la care, care, s-au, uh, care au avut loc pe continentul european, urmate de Um, două, acțiunile a două regimuri totalitare în Europa. Nu ar trebui să uităm niciodată victimele acestor regimuri, nici pe cei care s-au ridicat și au luptat împotriva lor. Nu trebuie să uităm că Europa de astăzi este un răspuns al Europei din 1949. Această uniune a păcii și solidarității a apărut ca uh, răspuns uh, regimurilor totalitare și puterii brute aceștia suntem noi, cetățenii um, europeni. Cred că Uniunea Europeană este poate singura instituție politică care se definește nu în uh, opoziție față de alte țări, față de alte organizații, ci în opoziție față de propriul trecut uh, tragic. În plus, avem o istorie comună pentru că experiențele dureroase ale regimurilor totalitare se regăsesc uh, în vestul, în estul uh, Europei, ceea ce înseamnă un uh, numitor comun care ne unește în ciuda opoziției de pe parcursul războiului rece. Și principalul mesaj al rezoluției pe care îl, o vom adopta mâine este de uh, o comemorare solemnă, dar și de a depăși demonii trecutului, pentru că astăzi asistăm la o reapariție a xenofobiei, a xenofobismului, găsirii unor țapi ispășitori, un imigranți și așa mai departe și este responsabilitatea noastră de a apăra valorile reprezentate de toleranță, de deschidere, de democrație. Cred că uh, Trebuie să facem acest lucru pentru victimele care s-au asigurat că noi ne aflăm astăzi aici. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Rope numele uh, verzilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Să nu se mai repete. Aceste cuvinte trebuie pronunțate când ne gândim la 23 august 1939, uh, când Rusia și Germania au semnat pactul Ribbentrop-Molotov. Reprezentanții a uh, două ideologii criminale au hotărât viitorul multor țări și au deschis drumul către deportări, genocid, crime de război. Pentru o parte din statele europene, asta a însemnat o ocupație de 50 de ani. Dacă nu vrem ca istoria să se repete, nu este suficient să vorbim doar despre trecut. Trebuie să facem eforturi pentru ca uh, voința poporului să nu fie oprimată. Uniunea Europeană a, fost, a garantat stabilitatea și sper că acest lucru să se mențină pe viitor. Pacea a fost dobândită datorită unei cooperări și, și datorită participării fiecărui stat membre în luarea de decizii. Pactul Ribbentrop-Molotov nu se va mai repeta dacă deciziile vor fi luate în continuare de către toată lumea și nu, nu, și nu în spatele ușilor închise de comitete secrete. Este vorba despre um, despre faptul că trebuie să ne gândim la bunăstarea Uniunii, nu numai de bunăstarea unora. Trebuie să evităm răspândirea separatismului, naționalismului și să facem așa fel încât ordinea publică să se mențină. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul, dom- are cuvântul domnul Le Breton. Un minut și jumătate. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum 80 de ani, Uniunea Sovietică și Germania nazistă semnau pe 20 august eh, semnau pactul, pactul Ribbentrop-Molotov, care a, a eh, însemnat declanșarea celui de-al doilea război mondial. Să nu uităm niciodată tragediile pe care le-au provocat aceste două regimuri totalitare, comunist și nazist să, trebuie să transmitem uh, amintirea uh, crizelor trecute pentru a evita reproducerea lor pe viitor. Atenționez Parlamentul European în fața uh, tentației uh, de a le instrumentaliza pentru a ataca uh, Rusia de astăzi. Rusia a devenit o țară respectabilă care trebuie tratată mai degrabă ca partener decât ca dușman. Nu mai are nicio legătură cu RSS-ul Uh, de la începutul secolului trecut. Uh, între naziștii de ieri și populiștii de astăzi trebuie să fim atenți care este legătura. Eu, să nu apelăm la o stratagemă mizerabilă prin care să diabolizăm uh, lupta împotriva flagelului imigrației. Propaganda imigraționistă trebuie combătută mai ales atunci când, ca, așa cum se întâmplă în Franța, ea se face prin intermediul unor broșuri ce se distribuie în școli. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Fotiga numele grupului ECR. Vă mulțumesc, doamna președintă. Ideea dezbaterii de astăzi și uh, rezoluției care urmează a fost inspirată de um, acești 80 de ani care au trecut din momentul în care um, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop. La Vilnius uh, a fost organizată o conferință Și atunci a apărut această idee și astăzi, după negocieri uh, dificile, am reușit să convenim un proiect de rezoluție comună, ceea ce este o, ne dă o fărâmă de speranță că Uniunea Europeană, că Parlamentul European vor reuși să aibă o memorie comună din punct de vedere istoric și că istoria uh, ne ajută să tragem învățămintele necesare astfel încât să nu, uh, să nu uităm uh, victimele tuturor regimurilor totalitare și să-i onorăm pe eroi care au ținut piept acestor regimuri, acestor dictaturi. eroi și din uh, estul și centrul Europei care au trebuit să se împotrivească uh, la două regimuri dictatoriale. Tocmai de aceea nu ne dorim, nu ne dorim ca ziua de 25, 25 uh, mai să devină o zi de sărbătoare. Mulțumesc! Continuăm dezbaterea cu colegul Georgiu. Un minut 30 în numele Guengel. Mulțumesc, domnule președinte. După ce s-a spus astăzi, cred că trebuie să ne uităm care este direcția generală în care se îndreaptă istoria. Comuniștii greci au adus, s-au făcut și au adus o mare contribuție libertății noastre renoite. Ei au ținut piept dușmanului. Armata sovietică și-a adus o contribuție spre de care n-am mai stat noi aici acum. Milioane de comuniști și-au sacrificat viața pentru libertatea noastră. Iar uh, acum noi încercăm să îi facem pe comuniști să se simtă vinovați și partidele comuniste. Pentru că avem uh, obiective secrete. Încercăm să zdrobim orice rezistență a oamenilor care luptă împotriva sistemului. Vedem cum uh, țări cum ar fi Iranul sunt afectate de uh, incitarea la război și vedem ce se întâmplă în Marea Mediterană, iar noi uh, băgăm mai mulți bani acum în militarizare și în comerțul cu arme. Dar adevărul este că comuniștii au fost cei care au ținut piept uh, naziștilor, fascismului și ei n-au adus libertatea pe care o avem astăzi. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Radachovski, neafiliat. vážení priatelia i will speak slovak because i am slovak. historické povedomie pre voi vorbi în limba slovacă pentru că sunt slovac. Memoria istorică este foarte importantă pentru viitorul Europei, însă ea trebuie să fie abordată într-un mod imparțial. Mai mulți colegi s-au referit la pactul Molotov-Ribbentrop din semnat în data de 23 august 1939. se uită faptul că între 29 și 30 uh, septembrie 1939 a avut loc conferința de la München, ocazie cu care Franța și Marea Britanie au încheiat un, o înțelegere cu Germania nazistă, vânzând țara mea Germanie, Cehoslovacia și ca urmare a acestei înțelegeri, uh, nordul Um, ce- Cehoslovacia a fost ocupată din, din nord de către polonezi, din sud de către maghiari și dinspre vest de către germani. ceea ce a fost uh, făcut posibil de acordul uh, respectiv încheiat cu Hitler. Însă noi dorim să uităm uh, trecutul și în calitate de slovaci mândri nu ne lăsăm dezinformați. Sunt foarte mândru de faptul că slovacii nu au nevoie de o campanie de, uh, de, împotriva dezinformării. Poporul meu este atât de uh, inteligent încât cred că nu cade, poate cădea pradă dezinformărilor uh, din partea SUA sau din partea uh, Chinei. Nu dorim să alimentăm uh, uh, niciun fel de uh, atitudini uh, inamice față de nimeni și nu cred că aceasta este uh, calea de urmat, pentru că dacă nu, um, vom ajunge din nou la milioane de uh, victime, așa cum au fost uh, evreii, slavii, germanii, care și-au pierdut viața în urma bombardării Dresdei. Uh, ar trebui să reușim împreună să depășim uh, trecutul dureros. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum? Un minut și jumătate, domnul Galera. Doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, la ce au asistat uh, strămoșii noștri în 23-1939 a fost uh, un moment dureros al istoriei europene în care doi dictatori cu ideologii um, opuse au căzut de acord să-și uh, împartă uh, continentul european și știm care au fost consecințele. Câteva zile după aceea, Germania a invadat uh, Polonia, urmat apoi de Uniunea uh, Sovietică. Dorința ca uh, asemenea evenimente să nu se mai repete s-a realizat în primul rând în vestul Europei. În calitate de cetățean al unei țări care a semnat uh, tratatele uh, fondatoare ale Uniunii Europene, uh, cred că avem, am o responsabilitate și aș dori să asigur pe toată lumea că nimeni nu mai trebuie să se teamă de Germania, care face parte din Uniunea Europeană și din uh, NATO. Germania și și ar trebui să nu mai putem, uh, să nu mai uh, trebuiască să ne temem nici de Rusia. Din uh, păcate, conducerea actuală a Rusiei nu ne dă speranțe din acest punct de vedere. Și tocmai de aceea este importantă memoria istorică a noastră comună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Galler. Are cuvântul acum domnul Mixer, un minut. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul uh, lunii s-au împlinit 80 de ani de la începutul primului război uh, uh, primului război mondial. Să nu uităm pe cei care au pierit în această tra- tragedie și nici pe cei care au luptat împotriva nazismului. Să ne amintim că pactul semnat cu o săptămână mai devreme de, între, nazist, între Germania nazistă și Rusia sovietică a permis ocuparea Poloniei și uh, Uh, apoi uh, în Europa a domnit tăcerea și până șase ani mai târziu uh, o mare parte a Europei nu pusese eliberată, și suferea și, așa mai, și și nici după șase ani mai târziu nu a fost eliberată toată Europa și a mai suferit 50 de ani uh, sub regimurile totalitare. Dacă suntem selectivi în ceea ce vește amintirea, atunci suntem fragili și vulnerabili în fața regimurilor autoritare. S-ar putea să se încerce ingerința în uh, procesele democratice uh, din exterior, dar și din interior pot să vină aceste intervenții prin idei xenofobe și prin ideologii rasiste. Doar împreună vom putea să nu mai repetăm uh, greșelile trecutului și să protejăm ideile europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Gărens. Un minut. Doamna președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Memoria este importantă pentru viitorul Europei. Ne bucură această rezoluție pe care o discutăm acum, așa uh, se spune și în textul său. Trebuie, într-adevăr, să tragem învățăminte din dramele care au uh, uh, tulburat continentul nostru în cursul secolului al XX-lea și cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să ne dăm mijloacele de a stabili faptele istorice, faptele irefutabile care uh, se înscriu în istorie. Ușor, ușor, datoria memoriei trebuie înlocuită cu datoria istoriei. Și asta mă determină să reiterez o solicitare pe care o mai făcusem anterior, chiar de multe ori, chiar în acest Parlament, și anume îmi puteți spune când se va traduce în sfârșit actul de la Nuremberg în toate limbile de lucru ale Uniunii Europene, pentru că acest lucru ar putea să reprezinte un bază, o bază bună pentru cursurile de istorie și educație civică din școlile noastre, oferind tinerilor noștri un acces direct la uh, cunoașterea atrocităților care s-au produs în trecut. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Lagodinski. Un minut. Thank you. Vă mulțumesc. Cum putem să ne construim un viitor com- comun dacă ne uităm trecutul comun? Cred că nimeni nu este imun în fața amneziei. În țara mea, 50% din uh, cetățeni nu doresc să facă față istoriei um, RDG-ului uh, totalitar. Nu trebuie să uităm uh, victimele acestor regimuri, însă eu, provenind din Berlin, trebuie să insist că trebuie să discutăm despre soarta uh, cetățenilor din statele uh, baltice, despre soarta polonezilor. Cred că datorăm să discutăm despre soarta acestor europeni. Trebuie să discutăm uh, cu tinerii care sunt așezați aici uh, la galerie, să discutăm despre toate aceste lucruri pe uh, internet, să animăm istoria, dar trebuie să facem mai mult. Trebuie să dăm ascultare îngrijorărilor prietenilor noștri din estul Europei, îngrijorărilor lor de securitate, energetice, care au explicații din trecutul uh, lor istoric și aceste îngrijorări trebuie să înceapă să devină parte din politica externă comună a Uniunii Europene. Doar așa vom găsi un răspuns comun pe viitor. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Krach? Un minut. Doamnelor și domnilor, problema cu aceste documente de memorie istorică este că se referă tot timpul la aspectele negative ale istoriei europene. Este un lucru important, însă Um, nu se face nicio trimitere la trecutul uh, dreptului roman, trecutul istoric uh, grecesc, uh, renașterea Europeană și așa mai departe. Nu trebuie să uităm uh, de toate aceste episo- episoade pozitive din istoria europeană și dacă este să uh, discutăm despre trecutul istoric, de ce ignorăm fundamentele spirituale ale um, Europei? Este este incredibil uh, să vedem că există unii care consideră că memoria istorică poate fi Uh, uh, dictată identitatea unui continent trebuie să se bazeze pe învățămintele pozitive trase din uh, trecut. Fie vom avea o abordare imparțială din punct de vedere ideologic, fie va fi un uh, proiect uh, născut aici la Strasburg sau la Bruxelles și care um, nu va mai avea, nu se va bucura de o recepție prea bună din partea cetățenilor. Vă mulțumesc, doamna Tomasici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vorbesc despre comunism, fascism și nazism, dar nu pot să rămân tăcută când aud vorbindu-se despre faptul că suntem singura generație care nu a cunoscut războiul, Doamnelor și domnilor, în 1991 Croația nu făcea parte din Uniunea Europeană, dar făcea parte din Europa. Și mă îndurerează să constat că uitați de agresia, agresiunea Serbiei împotriva Croației. Apărarea libertății noastre ne-a costat mii de vieți, mii de civili printre aceștia, foarte multe femei, foarte mulți copii, ca să nu vorbim de milioanele de, în, în, pe care a trebuit să le plătim ca pagube. Pentru o țară cu o populație mică, cum este a noastră, vorbim de cifre foarte mari. Să nu uităm, deci, de acest război impus Croației în 1991. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Rego. Un minut. Mulțumesc. Eu vin din Sud, a doua țară din lume cu cele mai multe gropi comune, consecința unei dictaturi fasciste. Avem uh, străzi numite după asasini uh, fasciști și uh, s au șters uh, din memoria, din amintirea cetățenilor istoria recentă. Și vă amintesc că Parlamentul European, prin acest uh, această rezoluție, instrumentalizează istoria și nu vorbește despre ce se întâmplă în continuare în Spania. Nu vorbim doar despre trecut, vorbim aici despre prezent. Ar fi de dorit ca în momentul în care vorbim despre memorie să vorbim despre rolul pe care l-au jucat combatanții republicani spanioli pentru a pune capăt fascismului în Europa sau exemplu de solidaritate al brigăzilor internaționale. Iată de ce trebuie să profităm de această ocazie pentru a cere o directivă uh, de memorie și reparații care să pună, uh, care să sublinieze lupta antifascistă, precum și uh, fonduri necesare pentru a exhuma aceste gropi comune în Spania și uh, memoria Europei care este acum afectată de noul fascism necesită să se recunoască rolul celor care și-au dat viața pentru a lupta împotriva acestui flagel. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Nicolau Alavanos, un minut și 30. Η σημερινή συνεδρίαση, όπως είναι... Doamna președintă, dezbaterea de astăzi nu are nicio legătură nici cu memoria, nici cu viitorul. Cred că este vorba de un delir de argumente anticomuniste, pentru că toate soluțiile prezentate au un caracter anticomunist Uh, provocator și ignoră istoria. Această rezoluție ar trebui să fie respinsă și retrasă, pentru că dacă nu, cetățenii vor judeca foarte aspru pe cei care vor vota această rezoluție. Scopul acestei rezoluții este cel de a legaliza, de a accepta posibilitatea excluderii, uh, scoaterii în afara legii a partidelor uh, comuniste. Cred că în spatele acestei uh, uh, rezoluții se ascund forțele reacționare din uh, statele grupului de la Visegrad, din statele baltice, care glorifică fascismul. Contribuția decisivă a Uniunii Europene la distrugerea nazismului a fost confirmat, cred că, prin sângele vărsat de milioane de oameni, de cei răniți Uh, în lupta împotriva uh, fascismului. Și acum uh, aceste persoane sunt acuzate, sunt considerate a fi colaboratori. Însă realitatea nu poate fi ascunsă. Capitalismul torturează oamenii, în schimb comunismul și socialismul luptă pentru bunăstarea popoarelor și istoria nu poate fi rescrisă prin intermediul unor rezoluții. Mulțumesc, care cuvântul domnul Sikorski, 1 minut 30. Ta debata udowadnia... Doamnă președinte, Vă mulțumesc. Dezbaterea aceasta dovedește cât de important este să avem o rezoluție. Colegii de la extrema stângă nu vor să-și amintească că Uniunea Sovietică a fost timp de doi ani aliată a regimului fascist. Deci, iată că și regimurile comuniste uh, sunt vinovate pentru moartea a milioane de oameni, a sute de milioane de oameni. Cei din extrema dreaptă franceză spun că Rusia a renunțat la moștenirea Uniunii Sovietice. Nu este adevărat. Am văzut că autoritățile ruse, în ultima vreme, contrazic uh, invazia, faptele istorice, cum ar fi invazia Poloniei și pactul semnat cu, Rusia, cu uh, Germania nazistă. Ba chiar uh, s-a spus că um, un uh, ofițer uh, polonez care s-a oferit să meargă să lucreze la Auschwitz uh, ar fi un foarte bun uh, care s-a oferit să meargă la Auschwitz a fost ar fi un foarte bun uh, candidat pentru a fi un simbol pentru ziua memoriei istorice. El a fost ucis și aș vrea, doamnă președinte, în încheiere să-mi exprim sprijinul pentru această rezoluție. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Camera Verde un minut? Vă mulțumesc, doamna președintă. Pentru a putea explica generației noi uh, cum am ajuns în situația de astăzi, Trebuie să le, și pentru a le da instrumentele necesare pentru a înțelege viitorul, trebuie să nu uităm uh, trecutul. Fără a ști um, crimele uh, sângeroase cauzate de, cel, de cele două războaie mondiale, fără a cunoaște istoria cortinei uh, de fier, fără a înțelege care sunt aspectele culturale care unesc popoarele europene, este imposibil să înțelegem rostul comunității în care trăim uh, acum putem să ne aducem aminte, aminte doar dacă există expoziții care permit exercitarea memoriei, dacă la școală se predă istoria, muzica, Um, artele și așa mai departe. Nu putem să ne aducem aminte fără eforturi, uh, eforturile necesare în domeniul politicii culturale și edu- um, de educație. Din păcate, tăierile bugetare prevăzute de Consiliu ne îndreaptă în altă direcție și nu pot să înțeleg de ce cuvintele cultură și educație lipsesc din titlurile portofoliilor uh, viitoare Comisie Europene pentru prima dată în ultimii 20 de ani și cred că acest lucru ar trebui să fie schimbat uh, urgent. Ar trebui să conferim o importanță mai mare uh, culturii și educației. Acestea nu trebuie să rămână pradă uitării, uitării pentru că fără ele memoria devine imposibilă. Mulțumesc. Ar trebui să fie rândul doamnei Pag- uh, Paga Zaurtundia, care nu este prezent. Are cuvântul domnul Franț. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, dragi colegi, pe 1 septembrie 1939 a început, probabil, era cea mai oribilă din istoria omenirii, care a dus la Holocaust. Milioane de oameni nevinovați, sinti, evrei, romi, homosexuali, au fost asasinați de, guvernul, de regimul nazist. Bestiile nazismului i-au ucis pe acești oameni, iar uh, celor care au rămas în urma acestor victime este foarte importantă memoria acelor evenimente.